Bueno, si les parece, comenzamos. Luego se quejan del presidente. Stimați colegi, dumneavoastră Stimați colegi, aș dori să începem. Suntem cu 20 de minute în întârziere. Domnul Stevenson, din păcate, nu e aici. Însă, doamna Rodus, următorul punct de pe ordinea de zi este în sală, așa că o să modificăm puțin ordinea. O să începem cu punctul 11 de pe ordinea de zi și apoi vom reveni la 10. Asta ca să nu mai pierdem alte minute. Vă ruga să vă anunțați dacă vreți să vă înscrieți la cuvânt și o să vă rog să fiți pe cât de succinți posibil ca să recuperăm întârzierea. Aș sugera, prin urmare, să începem, după cum ziceam, cu punctul 11, schimb de opinii pe marginea politicii comune în domeniul pescuitului. Doamnă Rodust, aveți cuvântul. Ne veți spune ceva despre reforma pe PCP în contextul Mării Mediterane. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Desigur, sunt de acord cu această modificare a ordinii de zi. Din păcate, văd că sunt foarte puțini colegi prezenți. Nu știu exact ce îmi rămâne de făcut. Eventual, asistenții vor transmite ideile prezentate. În acord cu raportorii din umbră, propun să vorbim astăzi în special despre reforma PCP în contextul Mării Mediterane, pentru că Mediterana este problema principală aici, în fel de vest sălbatic din punct de vedere maritim pentru Europa. Politica nu este bine gestionată și controlul exercitat de autorități este insuficient. Motivul citat este numărul mare de state riverane care nu țin de Uniunea Europeană, însă asta nu poate explica tot ceea ce se întâmplă. În plus, majoritatea stocurilor de pește se află în apele teritoriale, în limita celor 12 mile. În apele teritoriale ale țărilor magrebiene. Din 2006 încoace am încercat să facem ceva în acest sens. După negocieri îndelungate, Consiliul a adoptat regulamentul privind Marea Mediterană, însă scopurile acestea nu au fost suficient de ambițioase. Statele membre s-au angajat să adopte planuri manageriale, însă au o marjă de manevră considerabilă în ceea ce privește conținutul acestora. Punerea în aplicare a regulamentului prin Mediterana a fost un dezastru absolut. Statele membre sunt în întârziere față de calendar, n-au trimis planuri manageriale sau au trimis planuri manageriale care nu sunt adecvate. Toate statele vizate sunt în această situație, multe nu fac nimic, altele fac ceva eforturi, însă, practic, cu toate nu au reușit să își atingă angajamentele luate. Parlamentul European trebuie să existe o oarecare presiune pentru a asigura că acest regulament este aplicat așa cum se cuvine, eventual să avem un raport în proprie inițiativă sau să dăm o rezoluție. Sigur, nu este integral responsabilitatea noastră, e o responsabilitate care vine mai curând Consiliului, însă dacă cei la Consiliu nu pot să asigure până în aplicarea propriilor decizii, Uh, evident nu o să le pese nici de ce spunem noi. Prin urmare, haideți să încercăm să ne asigurăm că legislația europeană este aplicată așa cum trebuie. În al doilea rând, ar trebui să enunțăm clar ideile proprii în legătură cu gestionarea pescuitului în Mediterana, pentru că acest regulament să fie îmbunătățit rapid. Politica PCP PCP-ul trebuie să asigure o bază justă pentru această reformă. Trebuie să arătăm clar în ce termeni privim reforma PCP în contextul Mediteranei. Regulamentul de bază n-ar trebui să ridice obstacole în cazul unei gestionări adecvate și coerente a stocurilor de pește. Avem nevoie de un cadru comun care se aplice și Mediteranei, într-adevăr, însă în același timp acest cadru nu ar trebui să se bazeze pe cel mai mic numitor comun. Pentru că vrem o reformă ambițioasă. Provocarea, prin urmare, este una majoră și va trebui să ne confruntăm cu ea. Să trecem la fapte, să nu ne limităm la vorbe și să lucrăm în termeni practici. Mulți colegi se tem că nou regulament de bază, din anumite puncte de vedere, va fi prea împovărător pentru industria pescuitului. Dacă ne gândim la randamentele maxime admisibile, la interzicerea aruncărilor în mare, în, în Mediterana problema este mult mai gravă și prioritară, pentru că Mediterana s-a pescuit mai intensiv decât în alte părți și nu s-a făcut nimic până acum. În alte mări, uh, Într-o alte mări au existat o serie de instrumente la care s-a recurs în încercarea de a pune capăt pescuitului necontrolat. Să pentru obiectivul randamentului maxim durabil în ceea ce privește Atlanticul și Marea de Nord, e clar cum ne putem atinge obiectivele, adaptând cotele de pescuit. Însă, pentru Mediterana nu avem cote. Prin urmare, efectele obiectivului remede nu sunt clare aici, la fel pentru supracapacitate. Avem și aici un instrument, TFC-urile, un instrument care a fost contestat de unii, însă este menit a reduce supracapacitatea, fie că taxăm pentru, pentru cote, unde avem cote și uh, tacuri, acest instrument funcționează. În Mediterană nu funcționează pentru că nu avem cote. Asta nu este bine, pentru că, în opinia mea, ideea din spatele regulamentului de bază este să avem scopuri clare, cu termene limite precise și să avem instrumente care să ne permită să ne atingem obiectivele. Punerea în aplicare se face de la caz la caz, la fața locului. La fel este situația și cu regionalizarea. Am avut asta pentru Mediterana, însă nu avem instrumentele necesare pentru această zonă. Știu, colegii mei din uh, țările mediteranele vor ca lucrurile să se schimbe în bine. Vor să facă ceva împotriva pescuitului excesiv, și vor să facă ceva mai mult decât fac guvernele în prezent. Ce deci am putea face pentru a rezolva situația de aici? În primul rând, în ceea ce privește regiunea în ansamblul ei, avem regulamentul de bază, am putea recurge la un calendar ușor modificat în anumite zone unde situația este mai complexă, ar trebui să prevedem o perioadă mai îndelungată de timp pentru punerea în aplicare a interdicțiilor pe care avem în vedere. Trebuie să mergem dincolo de TFC-uri, trebuie să facem ceva în legătură și cu supracapacitatea. De asemenea, trebuie să avem la dispoziție instrumentele care ar putea asigura atingerea obiectivelor vizate pentru RMD. Sperăm că într-o zi, în zona mediteraneană, să putem spune cu precizie cât se pescuiește. Pe termen lung am putea stabili eh, tacuri, cote de, de, de pescuit, pentru anumite stocuri de pește în încercarea de a limita capturile. Ideea ar fi să delimităm anumite zone în care să nu se poată pescui liber, să fie zone rezervate pescarilor din regiune și pentru asta am putea stabili tacuri, de exemplu. Aștept să văd ce idee aveți dumneavoastră E drept, toate acestea se regăsesc în regulamentul de bază și toate măsurile uh, presupun termene clare în regulamentul de bază. Acestea vor trebui schimbate. De exemplu, în 2018, pentru 2018, Dacă stabilim un TAC pentru 2018, statele membre vor trebui să ia măsuri pentru a se asigura că date privind situația existentă sunt transmise la timp. Următorul nostru mare proiect după reforma PCP ar fi revizuirea regulamentului de bază tocmai în acest sens. Sigur, noul principiu al regionalizării ar trebui să fie aplicat și în acest caz. Stimați colegi, eu vin dintr-o țară nordică și nu sunt o expertă în zona Mediteranei. Însă am colegi deosebit de competenți care vin din zona mediteraneană, care sunt prezenți în grupul nostru și care colaborează împreună. Care colaborează cu mine împreună, vom uh, face o propunere pentru zona Mediteranei și sper să primesc și de la dumneavoastră sugestii și reacții. Mă refer aici la colegii din alte grupuri. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și îmi cer scuze că am vorbit atât de mult timp, însă cred că e o chestiune importantă. Președintele, mulțumesc foarte mult. O înscriere la cuvânt pentru acest raport. Doamna Lövin, mulțumesc foarte mult și mulțumim raportoarei. Într-adevăr, Cred că e bine că avem o discuție separată pe tema Mediteranei, deși îmi pare rău că în sală sunt atât de puțini membri ai comisiei noastre, mai ales membrii care vin din țările mediteranene. Am doar un singur reprezentant, din câte văd. Doi. V-am văzut și pe dumneavoastră, v-am văzut, spune vorbitarea. Cred că e oarecum simptomatic pentru această chestiune în ansamblul ei. Doamna Rodust a subliniat faptul alarmant că acest regulament pentru Mediterana n-a fost pus în aplicare, că statele membre nu au trimis planele manageriale, foarte puțin se face în zona Mediteranei. În acest sens, consider prin urmare că unele dintre statele membre din zona mediteraneană nu par să fie prea dispuse să ia lucrurile în serios, nu par dornice să pună în aplicare aceste planuri care țin de PCP. Ne lipsesc datele concrete privind situația din această regiune, fie că e vorba de stocurile de pește, de, stoc, de, de pe specii, volumele pescuite și așa mai departe. În opinia mea, această situație poate fi remediată mai ales că țările cu interese principale, interesate în principal în măsurile de sprijin prin eh, MFF, sunt eh, practic țările vizate în principal de aceste chestiuni. Dacă nu respecti regulile PCP, atunci trebuie să ți se interzică accesul la fondul european maritim și pentru pescuit e un instrument pe care Uniunea Europeană ar trebui să-l folosească în relația cu aceste țări. Nu ar trebui să existe doar beneficii în PCP. Ar trebui să existe și obligația că respectarea să fie impusă. Lipsa datelor este unul dintre obstacolele majore atunci când e vorba de a gestiona speciile de pește din Mediterana și această lipsă a datelor va trebui să fie remediată foarte clar și foarte limpede. Nu putem gestiona stocurile de pește dacă nu știm care este situația respectivelor stocuri de pește. S-au pomenit aici remedeurile, randamentele maxime durabile și așa mai departe, însă pentru asta e nevoie de date. Prioritatea numărul unu este să avem date complete prin situația existentă. Vorbim de regionalizare aici. Consiliul Consultativ Regional pentru Mediterana n-a făcut mare lucru, a fost o prezență destul de discretă până acum. Ideea comisiei este că regiunile să-și asume inițiativa și să înainteze propuneri. M-aș fi așteptat ca această organizație regională din zona Mediteranei să fie activă în acest sens. Știu că organizația regională din Marea Baltică, a organizat întâlniri cu statele membre, Rivera Nemării Baltice, discutat propuneri să vadă cum văd statele membre acest demers de regionalizare și Mediterana, în opinia mea, ar putea să facă același lucru. Trebuie să existe propuneri concrete de cooperare. Trebuie să existe această reacție locală, acest răspuns local la problemele locale în zona Mediteranei. E greu pentru Uniunea Europeană să, să, să acționeze de una singură. De aceea e nevoie de regionalizare, pentru că operăm cu zone geografice, uh, cu condiții distincte. Ideea zonelor protejate din Mediterană este o idee pe care o sprijin pe deplin. Să consider că asta se aplică tuturor zonelor maritime. Trebuie să avem zone protejate în toate mările Europei. Vă mulțumesc! Înainte de a da cuvântul doamnei Levin, o întrebare. Trebuie să-mi cer scuze față de colegii care au venit mai târziu. A fost o ușoară neînțelegere, din câte văd. Cineva afară a spus că vom relua activitatea la 10 și jumătate, dar asta nu a fost decizia mea. A fost o greșeală a cuiva care a vorbit fără acordul meu și fără știința mea de altfel. Bineînțeles, aș fi așteptat până la 10 jumătate. Însă eu unul nu știam că afară cineva spuneam colegilor că vom începe doar la 10 și jumătate. Cer scuze pentru asta. Domnul Stevenson credea că începem la 10 jumătate și, întrucât nu era prezent în sală, am, am început cu punctul 11 și nu cu punctul 10 a domnului Stevenson. Îmi cer scuze pentru această inversiune, dar motivul a fost cel menționat anterior. Domnul Milana? Aveți cuvântul? Il quadro tracciato dalla collega Rod. Mulțumesc. Ceea ce a spus doamna Rodust și felul în care a descris Isabel uh, peisajul din uh, Mediterana ne face să ne gândim că nu se pune bine în aplicare regulamentul privind pescuitul în Mediterana. Acesta a fost uh, adoptat fără contribuția Parlamentului European și a fost lăsată la latitudinea statelor membre decizia de punere în aplicare, felul în care doresc să pună în aplicare acel regulament. De fapt, situația diferă de la stat membru la altul în Mediterana, în Italia, de exemplu, e foarte greu să punem acest lucru în aplicare dintr-un motiv foarte simplu. Există 800 de porturi, de puncte în care peștele poate fi descărcat Sigur, fiecare barcă poate aduce mici cantități, dar există foarte multe puncte de descărcare și atunci trebuie să ne asigurăm că există o infrastructură care să țină cont de uh, toate aceste caracteristici. Există verificări pe specii de pești, uh, sigur, uh, în anumite zone, dar se desfășoară și pescuit ilegal în mare măsură, trebuie să nu uităm că trebuie să protejăm marea, astfel încât aceasta să ne furnizeze în continuare resurse. Trebuie să ne gândim foarte bine la acest regulament și să ne asigurăm că există condițiile necesare ca în această reformă să plantăm să schimbării. Cred că dacă nu mă înșel, în 2013 acest regulament trebuie evaluat și atunci Comisia va trebui să desfășoare un studiu cu un an mai devreme. Deci poate că anul acesta ar trebui să punem problema <clears throat> unui studiu de uh, asupra felului în care a fost pus în aplicare regulamentul. Și mai e ceva. Uh, Mediterana nu este uniformă. Există reguli comune, dar există foarte mari diferențe dintr-o parte a Mediteranei în alta. Uitați-vă la Marea Neagră. Marea Neagră are anumite condiții, există anumite tipuri de pescuit, există relații cu țări terțe din afara Uniunii Europene. Uitați-vă la Adriatica, iarăși condiții total diferite față de alte părți ale Mediteranei. Nu se poate aplica aceeași unitate de măsură când e vorba de uneltele de pescuit, când ai o mare de 800 de kilometri lungime, dar uh, mari variații de adâncime, Marea Tireniană, iarăși condiții foarte diferite, apă adâncă, foarte aproape de coastă, total diferită față de Adriatica. Dacă ne dorim pescuit durabil în Mediterana, dacă ne dorim să ne asigurăm că nu avem 80% pescuit în exces, cifră pe care am aflat, uh, am aflat-o de curând și nu prea cred că este sprijinită de date științifice, căci acestea cam lipsesc. Cred că ar trebui să adaptăm măsurile la specificul fiecarei zone. Reforma trebuie să dea niște orientări în acest sens, dar trebuie să ne asigurăm că vom avea un regulament foarte specific sau un set de reglementări specifice unele pentru Marea Neagră, altele pentru Adriatica, altele pentru Tireniană și așa mai departe. Adriatica este aproape la fel de mare cât uh, Marea Baltică. Marea Neagră este și mai mare. S-ar putea să vă gândiți că acestea sunt spații înguste, delimitate, dar e vorba de arii vaste și cu, cu implicații, a, aici implicațiile acțiunilor noastre sunt foarte vizibile. Am să vorbesc cu doamna raportor și vom Vom uh, lucra împreună la elaborarea acestui uh, raport, acestui document. Mai ales pentru că e vorba de Mediterana, trebuie să um, proiectăm mecanisme novatoare. Există și limite ale reformei, pentru că dacă ne uităm numai la vasele de pescuit, pește și pescari, ignorăm practic marea. Nu avem o alegere politică clară atunci când e vorba de marea în sine, care este furnizorul de resurse. Regulamentul nu ar trebui să se refere doar la restricții, ci și la nevoia de a ne asigura că există condiții suficiente pentru ca marea să poată continua să producă resurse. Sigur că e nevoie de verificări al uh, flotelor de pescuit și așa mai departe, dar trebuie să înființăm și rețele de zone în care este interzis pescuitul. Nu doar o lună, două, nu uh, interzice, interdicție sezonieră, ci mă gândesc la zone unde să putem interzice pescuitul până la trei ani, de exemplu. O rețea de astfel de zone ar fi de folos pentru sustenabilitatea mării. De fapt, aici nu vorbim doar despre Mediterana, ci de reforma politicii comune de pescuit. Există zone în uh, Italia unde s-au uh, efectuat astfel de experimente cu uh, zone unde s-a interzis pescuitul și Spania a făcut acest lucru. S-a interzis deci pescuitul pentru câțiva ani și după această perioadă s-a observat că marea a reluat producția de pește. Vorbim despre o abordare de ecosistem, nu ne legăm uh, doar de ceea ce poate fi pescuit sau nu, ci de o politică, o măsură care să permită mării să producă mai mult. Cred că aceasta este calea de urmat pentru Mediterana și, de asemenea, pentru alte zone de coastă. Și încă ceva în legătură cu inițiativa Parlamentului European. Nu cred că această discuție ar trebui să se reducă la o câteva amendamente sau uh, modificări la regulamentul uh, de bază. Cred că coordonatorii trebuie să vină cu un program special de activitate pentru Mediterana care să conțină și cele trei idei pe care vi le-am comunicat. Și repet, în primul rând, evaluări ale impactului aplicării acestui uh, regulament mai devreme, anul acesta. O strategie specială pentru Marea Neagră și pentru Marea Adriatică, pentru că ar trebui să propunem Comisiei Europene să facă acest lucru în loc să revizuiască regulamentul și dacă facem asta în paralel cu reforma politicilor uh, comune de pescuit, situația se va schimba pentru Mediterana. Și în cele din urmă, cred că Comisia Europeană și Europa în general trebuie să adopte o strategie diferită pentru Nordul Africii și chiar pentru Balcanii de Nord, Turcia și Rusia, pentru că Mediterana este foarte mare, aceștia sunt vecinii noștri și dacă nu avem o acțiune coordonată, nu vom putea să protejăm Mediterana. Ce rost are să protejăm partea noastră de mare când pe partea cealaltă nu se face nimic? Doamna Patrel acum are cuvântul. Mulțumim, uh, domnule președinte. În cadrul acestui subiect, aș vrea să spun, în primul rând, că am fost întotdeauna în favoarea regionalizării, a ideii unor planuri regionale pentru regiuni ale mării. Cred că aceasta este calea de urmat. și mai cred că nu ar trebui să existe obiecțiuni cu privire la Mediterană. Din, punct, din acest punct de vedere, am o întrebare pentru doamna Rodost. Cred că ați spus că anumite regiuni trebuie înființate, trebuie înființate anumite regiuni cu acces restricționat doar pentru pescarii locali. Deci fie orice pescar din zona respectivă ar avea acces la zona de pescuit. Foarte interesantă idee. Dacă am merge un pic mai departe, aș vrea să spun care sunt criteriile care s-ar aplica în alegerea acestor zone. Pentru că atunci când vorbim despre pescuitul în zonele ultraperiferice, am fost întotdeauna în favoarea acestei idei. Există anumite regiuni care sunt foarte sensibile din punct de vedere geografic. Și ar fi o idee foarte bună să se restricționeze accesul și să aibă permisiunea să pescuiască acolo numai pescarii locali. Sigur că putem să punem condiții în continuare de genul tip de vas de pescuit, număr de vase de pescuit și alte criterii pentru a acorda accesul în aceste zone. Dacă e vorba doar de o flotă locală, regională, ar trebui să avem o definiție mai clară. Mulțumesc, doamna Fraga, acum. Mulțumesc. Nu am avut uh, ocazia să discut subiectul cu doamna Rodas, dar am să întreb comisia o întrebare. Pun o întrebare comisiei, mai ales um, în lumina celor discutate ieri legătură cu metodele aplicate în Mediterana și care ar trebui să fie similare celor din Atlantic și așa mai departe. Singurul regulament care se aplică în Mediterana însă este acea uh, listă de măsuri tehnice, faimoasa listă care nu a fost niciodată pusă în aplicare, tocmai pentru că echipamentul de pescuit nu corespundea din punct de vedere al dimensiunilor și așa mai departe. Actualele norme sunt ceva mai coerente, dar tot nu sunt puse în aplicare. Dar fiindcă nu există niciun fel de uh, taxe și uh, derogări în Europa în afară de uh, codul roșu, cum putem uh, aplica același model când în alte părți pescuitul este uh, finanțat din taxe și impozite. Nu avem acest model în Mediterană. Singura, singurul model de administrare posibil este cel bazat pe efortul de pescuit efortul de. Deci, un astfel de model de administrare a fost respins de toate statele membre. Ei nu vor să se aplice acest sistem uh, întregii uh, suprafețe de ape teritoriale. Dacă urmează să aplicăm acest sistem în Mediterana, deși el a fost respins, atunci uh, am face ceva ce înseamnă discriminare. Eu am militat întotdeauna pentru o administrare pe bază speciilor pescuite, pentru că este mai ușor de verificat. Dar tocmai pentru că e mai ușor de verificat, pescarii nu doresc această metodă, nici statele membre nu o doresc și văd că nici în reforma actuală a politicii comune de pescuit nu figurează această idee, nu este încurajată această idee. Nu văd însă cum am putea uh, ca în uh, anumite zone să fie modelul bazat pe impozite și cote, iar în alte uh, zone ale Mediteranei să se aplice alte modele. Mă întreb care este viziunea Comisiei din acest punct de vedere, pentru că dacă domnul comisar spune că modelul de administrare va fi unul tipic mediteranean, atunci sunt curioasă și eu în ce constă acesta. Dacă Comisia dorește un model pentru bazat pe impozite și uh, cote, ar trebui să ne spună și nouă. Eu nu o să-mi risc pielea, vreau ca Comisia să-și uh, riște pielea, pentru că ei sunt cei care trebuie să vină cu o propunere. Și poate pentru a-l contrazice pe domnul Milan, de fapt nu l-aș contrazice pentru că sunt în favoarea regionalizării, repet, dar în Mediterană nu sunt pentru acestor zone, acestei compartimentări. Îmi amintesc uh, că pe vremea când Comisia a venit cu propunerea bazată pe ideea că Adriatica este cu totul altceva, a existat o inițiativă care, slavă Domnului, n-a uh, trecut. Era pe vremea când Eva Bonino era membra a Parlamentului, se spunea că în Adriatica diverse specii cresc uh, în diverse ritmuri și că flota de pescuit de acolo pescuia într-o zonă în care era mult puiet. Dar problema nu era legată de viteza diferită de creștere, ci de faptul că vasele pescuiau într-o zonă de unde peștii vreau să se înmulțească. Trebuie să fim foarte atenți când recurgem la astfel de măsuri. Există anumite chestiuni specifice Mediteranei, de exemplu pescuitul multispecie, faptul că avem uh, acea uh, distanță de 12 mile ape teritoriale, ape internaționale, cred că trebuie să fim foarte atenți când e vorba de această compartimentare, pentru că zonele respective nu sunt chiar atât de diferite. Și uh, Sigur, noi putem avea idei foarte frumoase pentru protecția anumitor specii, dar uh, până la urmă, în practică, lucrurile ar sta cu totul altfel. Cred că Comisia trebuie să ne spună ce gândește și să vedem care sunt propunerile pentru a putea să le îmbunătățim sau nu. Domnul Cadec, mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că Mediterana, ca și Marea Baltică sau cealaltă mări, reprezintă un caz special. Fiecare mare are caracteristicile ei și cred că, în ciuda ce a spus doamna Fraga, cred că este necesar să ne întoarcem la principiul evocat la începutul uh, implementării acestei reforme și anume o adevărată regionalizare, pentru că eu cred că nu există peste tot aceleași probleme. Uh, sunt diferite în Mediterana față de Baltica. Așadar, ar trebui să avem o abordare în același timp uh, regională, dar și bazată pe tipuri de exploatări piscicole și să nu uităm de impactul socioeconomic și interacțiunile dintre specii pentru aceste exploatări uh, piscicole care sunt uh, multispecifice. Pentru Mediterana, cum spuneam uh, uh mai devreme, uh, trebuie o abordare a gestionării pescuitului Uh, de tip uh, set de instrumente, poziția Comisiei și a raportorului uh, pe acest dosar sunt foarte importante. Trebuie să, reanum, să reamintim faptul că Mediterana nu e obligată la gestionarea stocurilor prin tax și prin cote, însă e adevărat că nu, nu e aceeași situație ca în altă parte. Da, sigur, ai dreptate spune vorbitorul. Și singura măsură sau metodă, după părerea mea, este să facem, uh, să ne raportăm la fondurile de pescuit, pentru că e cea mai bună modalitate de a gestiona uh, pescuitul, deși majoritatea statelor se opun acestei metode. Cred că și aici trebuie să lucrăm asupra uh, tipului de, tipurilor de pește și asupra zonelor de reproducere și protejării acestora durabilității acestora. Mai este și un alt aspect care este important, pentru că Mediterana e un caz particular. Uh, sunt situații în care stocurile de pește sunt exploatate cu terțe țări, în comun cu terțe țări și cred că trebuie stabilite condiții armonizate de gestiune la nivel internațional și asta nu e simplu. Uh, și sigur trebuie să asigurăm promovarea standardelor de gestiune europene, pentru că oricum sunt cele mai bune. De asemenea, o reducere semnificativă și progresivă a aruncărilor uh, trebuie să fie implementată și mă întorc mereu la calul meu de bătaie, dar trebuie să spun acest lucru. Cred că sistemul concesiunilor transferabile propus de comisie nu este deloc adaptat contextului Mediteranei și nici altor uh, mări pescuitul mediterana reprezintă o funcție extrem de importantă în menținerea uh, legăturilor socioeconomice, țesutului socioeconomic, care ar fi distrus dacă s-ar pune în aplicare uh, această vânzare, practic, a resurselor. Și ca să închei, eu cred că implementarea unei, guvernă, unei guvernanțe region, regionalizate este extrem de importantă în Mediterana și, din acest punct de vedere, cred că CSSR-ul ar putea să acopere măsuri, măsuri tehnice aplicabile oricărei exploatații piscicole, dar și măsuri adaptate la contextul esențialmente artizanal al pescuitului în Mediterana. Sigur, nu vorbesc despre marile uh, vase de pescuit, dar majoritatea uh, sunt uh, vase, se ocupă de pescuit artizanal. Uh, și cred că importanța Mediteranei pentru viitorul pălcii de pescuit este mai mare ca niciodată. Președinte, mulțumesc domnul Bianchi din partea Comisiei. Are acum cuvântul. Domnul Bianchi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi încerca să mă refer la unele dintre problemele care au fost ridicate în dezbaterea de astăzi și voi încerca să Uh, schițez câteva răspunsuri. Știți poziția Comisiei din uh, propunerea noastră. Dați-mi voi să încep prin a spune că Comisia nu propune o politică diferită pentru Mediterana. Reforma, scopul reformei este să se ocupe de situațiile specifice în bazinele ma maritime, nu am propus să schimbăm complet specificitățile Mediteranei, care sunt recunoscute în uh, regulamentul uh, mediteranean. Unii au spus că acest regulament trebuie să fie făcut să funcționeze și sigur că asta este o provocare pentru statele membre, să se asigure că devine o realitate și că funcționează corespunzător. Propunerea pe care o avem uh, acum în ce privește, de exemplu, regionalizarea, începe de la un model pentru că noi am propus uh, un model uh, care a fost implementat prin intermediul reglementării mediteranene. Deci avem state membre care pot lua măsurile care se aplică propriilor, propriilor lor bazine, uh, ținând seama de specificitățile bazinului respectiv și ale tipurilor de pește. Deci credem că am considerat aceasta drept o bază de dezvoltare a unui model mai larg bazat pe regionalizare. Sigur, nu am propus un sistem obligatoriu, nu am descris exact cum uh, ar trebui să se întâmple cooperarea între statele membre, pentru că vrem ca statele membre să dezvolte cea mai bună modalitate în acest sens pentru propriul lor bazin uh, maritim. S-a ridicat problema țărilor terțe, pentru că e o problemă mediteraneană în special, dar nu doar, se întâmplă și în alte bazine maritime, însă pentru Mediterana este extrem de importantă. Vedeți că avem uh, o propunere care încearcă să se asigure că devenim mai puternici în relația noastră cu țările terțe și că folosim mai bine instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a ne asigura că printr-o cooperare mai bună și prin acorduri cu terțe țări ne țintim mai bine acțiunile ca să ne asigurăm că funcționăm într-un mod coerent, ca un sistem coerent într-un bazin uh, anume, indiferent dacă vorbim de țări ale Uniunii Europene sau țări terțe. Este clar că trebuie să stabilim un exemplu. Acesta este un alt uh, mesaj important, să ne asigurăm că reglementarea mediteraneană funcționează corect. Și cred că domnul Milan a menționat de asemenea și problema controalelor, care este un punct extrem de important pentru Mediterana. În ce privește măsurile de management, avem specificitatea mediteraneană și anume că nu există taxe decât pentru anumite specii. Propunerea nu schimbă acest lucru, deci practic încercăm să vedem cum să ne asigurăm că managementul de managementul efortului este realmente managementul efortului, deci practic să evoluăm de la niște sisteme rudimentare care presupun pur și simplu închiderea unor exploatări o lună sau două la niște sisteme de management mai științifice și mai eficiente. În ce privește aruncările de pește, am uh, discutat foarte mult deja asta. E o problemă în Mediterana. Sigur, nu avem problemele pe care le vedem uh, la sistemul de taxe și de cote, dar avem probleme în ce privește uh, marcarea și, de asemenea, uh, puietul. Și acestea sunt probleme care trebuie abordate și pentru că sunt importante pentru sustenabilitatea exploatațiilor piscicole. Recunoaștem că situația în Mediterana este ușor mai complexă din cauza amestecului de pești de acolo și înțelegem că va dura, că va fi nevoie de timp, va fi nevoie de proiecte pilot, va fi nevoie de susținere din partea fondului actual și a noului fond uh, care va trebui să realizeze o selectivitate mai bună. Deci pentru a se evita de la început aruncările de pește. De asemenea, există preocupări în ce privește modul în care să uh, se trateze puietul în contextul obligațiilor actuale și principalul mesaj aici ar fi să ne asigurăm că statele membre uh, care vor fi afectate de această propunere să poată implementa reguli care rezolvă situații care pot exista în statele membre, unde nu există, de exemplu, facilități de procesare și unde sunt alte probleme similare importante, dar, încă o dată, asta presupune o implicare mult mai mare a administrațiilor naționale și o creare a condițiilor pentru ca sistemele de management să funcționeze cât mai bine. Și ultimul punct uh, aici este sigur, știm care e situația dezbaterii în jurul TFC-urilor. Avem problema pescuitului artizanal, foarte important pentru Mediterana. Aici spune că n-ar trebui să subestimăm marja pe care o lăsăm uh, statelor membre prin această propunere de a crea un sistem care să rezolve nevoile acestui bazin uh, maritim, nevoile acestor uh, uh, exploatații piscicole de a proteja anumite situații prin măsuri de siguranță. Am descris aceste măsuri de siguranță în detaliu în propunere pentru că vrem ca statele membre să poată să implementeze aceste măsuri de siguranță și aici vorbesc de vase peste 12 metri lungime, deci să ne asigurăm că aceste interese sunt protejate și că nu există o concentrare excesivă sau speculă uh, și, sigur, credem că e posibil, dar n-am vrut să facem acest lucru într-un mod prescriptiv. Deci vom avea multă treabă de făcut uh, la nivelul statelor membre pentru a identifica ce vor să protejeze ci ce vor să interzică și trebuie, va trebui să colaborăm cu ei pentru a ne asigura că aceste măsuri de siguranță sunt realmente funcționale și că vor uh, rezista testului uh, tribunalelor. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc domnule Rodos. Doamna Rodos acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc colegilor care m-au ascultat. Aveam impresia eforturile noastre trebuie să meargă în, ide- în direcția nevoii de a obține și de a păstra diversitatea în Mediterana. Sunt de acord cu doamna Fraga, Uh, reglementarea mediteraneană va fi revizuită. a fost făcută într-un moment când Parlamentul nu avea nicio influență și dacă mă uit la modul în care este implementat uh, această reglementare, uh, spune că rezultatele sunt dezastroase. Sunt erori, greșeli majore în acest regulament toate țările responsabile, toate guvernele, pur și simplu nu-și bat capul cu implementarea corectă a acestui document și cred că ar fi o idee bună să îl examinăm cu mai multă atenție și să ne întoarcem la întrebarea doamnei Pârvanova. E o idee pe care au mai spus-o și alții la grupul de lucru. Vrem să vedem dacă e posibil în anumite zone să avem uh, mai multă responsabilitate. Uh, pentru că dacă ești responsabil, ai o atitudine mai responsabilă și față de bunurile pe care le manipulezi și Asta înseamnă că pescarii ar putea să se autosupravegheze în ce privește cantitățile pescuite. Așadar, am fi recunoscător dacă ați face propuneri din acest punct de vedere pentru a rezolva această problemă cât mai repede. Vreau să vă reamintesc că ieri seară doamna comisar a spus că în Consiliu există o atitudine pozitivă în ce privește aruncările nu spun însă când și cum se va materializa această atitudine pozitivă, dar cred că e o oportunitate foarte mare pentru Meterana și că avem nevoie de definiții mai uh, strânse, mai, mai stricte. Eu cred că definiția, de exemplu, a unui mic pescar nu a fost încă suficient uh, gândită. Pentru că dacă o, uh, o faci să depinde doar de lungimea vasului pe care omul acela îl are, asta nu mi se pare suficient. Tehnologia este atât de avansată. Dacă vă gândiți la telefoanele mobile, acum câțiva ani erau niște cărămizi și acum sunt uh, foarte mici și sunt mult mai inteligente. Uh, deci, cred că definiția trebuie să fie mai, mai aprofundată dați-mi propunerea noastră cât mai repede, propunerea de amendamente, pentru a putea merge cât mai repede și a evolua cât mai repede. Președintele, mulțumesc foarte mult. Atunci ne întoarcem la punctul 10, organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și acvacultură. După cum știți, am avut deja două schimburi de opinii și o serie de documente de lucru pe 25 ianuarie am avut o audiere pe acest subiect și acum raportorul, domnul uh, Stevenson, ne va prezenta raportul. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru deruta de mai devreme. Eram în fața sării la ora 10 și ni s-a spus, aparent din greșeală, că întâlnirea va începe doar la 10 și jumătate. Așa că ne-am dus să bem o cafea. Hmm. am avut altă întâlnire de pescuit la cafea. Vă sunt recunoscător că îmi dați ocazia să avem o discuție suplimentară privind raportul meu referitor la organizarea comună a piețelor. Am avut un schimb de opinii pe această temă. Am avut și o întâlnire preliminară cu raportorii din umbră am trimis amendamentele și dați-mi voie să vi le prezint pe scurt, sau cel puțin în termeni generali. În primul rând, în propunere nu se spune nimic despre dispoziții referitoare la schimburile comerciale și s-a spus că situația actuală este satisfăcătoare. Însă eu am sugerat că orice propunere a comisiei referitoare la comerț să păstreze status quo-ul oricând acest lucru este posibil. De asemenea, am subliniat importanța organizațiilor de producători, a OP-urilor. Am spus că aceste criterii de organizare a unui OP vor trebui să fie definite clar în termen de număr de participanți și așa mai departe. Am sugerat că aceste organizații pot oferi un parteneriat credibil în direcția asigurării unui, unui sector echitabil și de asemenea am subliniat nevoia de informații clare pentru consumatori referitoare la origine, la metodă și la data producției respective. De asemenea, zona în care peștele a fost pescuit trebuie să fie anunțată în termen lizibil de către consumator. Data debarcării trebuie să fie oferită în mod obligatoriu, data capturii, în schimb, pe bază de voluntariat. De asemenea, am sugerat uh, recursul voluntar la o eco-label, la o eco-etichetare și am încurajat statele membre să utilizeze pe deplin tehnologia modernă, cum ar fi testele ADN, pentru a-i descuraja pe producători să ofere informații eronate consumatorilor sau false consumatorilor. a fost un veto ideii de a distribui pești organizațiilor caritabile spitalelor sau școlilor, pentru că asta ar submina piața. Am încurajat eliminarea capturilor secundare, în de a evita aruncările în mare, însă am sugerat că peștele debarcat trebuie să fie utilizat, din captură secundară trebuie să fie utilizat ca momeală sau pentru producerea uleiului de pește sugerat că ar putea exista anumite despăgubiri pentru a acoperi costul acestor debarcări de pește care nu mai poate fi aruncat în mare, de captură secundară. Am sugerat ca IMF să fi financeze achiziționarea de noi tehnologii. Avem deja jurnale electronice, avem VMS-urile pentru a spori volumul informațiilor colectate și a spori profitabilitatea celor din sector. Am sugerat ca noi regulamente, cu anumite excepții, să se aplice din ianuarie 2014 cu o revizuire în 2019, cu o reexaminare în 2019. A fost abordat de câțiva membri ai Comisiei președinte care au cerut o prelungire a datei de trimitere a amendamentelor, care inițial era 29 martie. Și 29 martie e un termen deja prelungit odată. Termenul original a fost 26 martie. După discuțiile din această dimineață, aș sugera ca acest termen de depunere să fie 12 aprilie, dacă sunteți de acord, stimați colegi, 12 aprilie ne-ar da timp să depunem amendamente. E vorba de un raport legislativ Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și noi foarte mult. Am patru înscrieri la cuvânt. Doamna Levin. Mulțumesc, domnule președinte. Strân, mulțumim pentru această prezentare atât de cuprinzătoare a raportului tău. Face o plăcere deosebită să pot discuta amendamentele concrete, să le văd în scris, așa că am să vă spun care este opinia noastră legătură cu aceste amendamente. Amendamentul numărul 1 e o chestiune deja discutată, regulile OMC-ului și ideea că tot ceea ce se importă trebuie să reflecte practici durabile de pescuit. Pentru unii aceste lucruri sunt puțin contradictorii, Ați văzut și vom vedea în raportul Gallagher cum uh, va evolua această relație cu OMC, însă în principiu suntem de acord cu ceea ce se spune acolo. În ceea ce privește amendamentul 3, la considerentul 7, numărul organizațiilor de producători existente e un detaliu, probabil ar fi prea detaliat pentru regulament ca atare. Eventual, oricum numărul acestora se va schimba. La amendamentul 4 vreți să se indice numărul minim de membri în criteriile de recunoaștere a acestor OP-uri, organizații de producători. Eventual, o explicație suplimentară ar prinde bine, pentru că nu înțeleg pe deplin cum stă situația. Comisia deja a propus existența unor criterii precise pentru aceste organizații de producători. Însă să vedem de ce e important să se indice sau să se introducă numărul de membri între criteriile obligatorii. Acum ajungem la un lucru cu care nu suntem de acord. E vorba de ecoeticheta europeană. E o idee foarte bună ca Uniunea Europeană să aibă criterii, standarde minime pentru orice etichetare eco. Nu se poate pretinde că ceva este ecologic când de fapt produsul nu este ecologic, ar trebui să fie. Deci criterii sunt niște norme pentru ecoetichetare și acestea ar putea fi eventual aprobate și adoptate de comisie. Însă, în momentul de față, noi nu considerăm că Uniunea Europeană sau Comisia trebuie să certifice aceste ecoetichete. Drapelul Uniunii Europene sau logo-ul Uniunii Europene nu ar trebui să fie echivalentul unei ecoetichete. Sunt două chestiuni diferite. Deci, Uniunea Europeană trebuie să decidă care este standardul, standardul pentru această etichetă, însă abordarea actuală este oarecum contradictorie în ceea ce privește rolurile concrete care revin fiecăruia. Știm că Uniunea Europeană a făcut așa ceva în materie de uh, eficiență energetică. Există o etichetă specifică. Uniunea Europeană a dat o scală de la A la F pentru eficiența energetică a frigiderelor. Unele frigidere au primit calificativul F, cel mai jos, și altele au avut A și consumatorul putea să știe ce cumpără. Cumpăra, un, da, cumpăra A era cel mai eficient. Astăzi fiecare frigider din Uniunea Europeană are calificativul A. Nimeni nu vrea să-și piardă statutul de A, acum avem A+, avem A++, avem A++++++ și așa mai departe. La așa ceva vom ajunge dacă încercăm să facem o chestiune similară în cazul ecoetichetei. Unii doresc să includă și criterii sociale în această etichete. Deci, la sfârșit o să avem uh, garanție europeană a standardelor ridicate pentru absolut orice. Fie că e vorba de mediu, fie că e vorba de societate și așa mai departe. Sprijin ideea acestei etichete ecologice. N-ar trebui să permitem să facă abuz de această etichetare. E bine să avem criterii minime, sigur, trebuie să le avem. Dar rolul acestor etichete este să stimuleze dezvoltarea și pe viitor. Criteriile pot fi revizuite anul viitor pentru a fi chiar și mai dure în materie de protecție a mediului sau bunăstarea animalelor și așa mai departe. Însă, riscăm să paralizăm orice dezvoltare dacă Uniunea Europeană formulează niște standarde rigide Știm că o să fie discuții politice, o să fie încercări politice de a reduce cerințele în loc să le sporim. Nu cred că e o chestiune care trebuie să fie făcută de Uniunea Europeană. Deci ecocertificarea nu trebuie să fie făcută de noi. V-aș ruga să, să vă îndreptați spre concluzii, spune președintele. Aș mai avea ceva de adăugat, spune vorbitoare. Mai am timp? La amendamentul 11 ați eliminat uh, modul de tratare a capturilor nedorite. Am avea nevoie de explicație să ce s-a eliminat acest lucru. Și de asemenea aș întreba comisia în legătură cu amendamentul 18. Acolo s-a schimbat procentajul de la 40% pentru producători de acvacultură la s-a modificat la 65%. Aș întreba comisia de ce au propus la început 40% și nu 65%. Și în final, la amendamentul 21, propuneți că organizațiile de producători se poate doar cofinanța depozitarea produselor piscicole și comisia inițial a propus că acestea ar trebui să financeze integral. Cred că așa e mai bine de la 4 înscrieri la cuvânt am ajuns la 8, așa că nu toată lumea o să aibă suficient timp. Uh, o să dau posibilitatea tuturor, dar vă rog, 3 minute maximum. Domnul Canac, aveți cuvântul? Cupie pe micro. Uh, am să încerc să fiu destul de succint. Vreau să mulțumesc uh, pentru această trimitere la amendamente, ca să știm concret despre ce vorbim. Vreau să mulțumesc pentru raportul de o calitate excelentă. În general, amendamentele raportorului ne convin. Sigur, există și unele lucruri de adăugat, după părerea mea, sau de completat. Altfel, acest raport nu va servi la nimic. Mă gândesc, în primul rând, la importanța adaptării politicilor vamale și comerciale ale Uniunii Europene în cadrul politicilor comune de pescuit pentru o concurență loială între produsele interne și cele importante, pe baza principiului de reciprocitate despre care se vorbește acum în cadrul acordurilor comerciale bilaterale și multilaterale și pe baza unei, uh, unui principiu al concurenței echitabile. În al doilea rând, și Izabela a menționat acest lucru, suntem uh, pentru, așa cum am mai spus și într-un raport uh, precedent în favoarea creării unui, unei mărci europene, unei mărci ecologice europene care să fie prezentată legiuitorului eh, până la 1 ianuarie 2015. Știu că nu este ușor, sunt foarte multe dificultăți, dar trebuie să pornim această inițiativă. În al treilea rând, organizațiile de producători care uneori uh, pun în uh, aplicare măsuri de gestiune care merg mai departe decât uh, măsurile propuse de comisie. Asta mi se pare foarte interesant. În ceea ce privește capturile abandonate, aruncate peste bord, ar trebui să putem uh, utiliza aceste capturi uh, nu numai pentru industria alimentară, dar și, de exemplu, pentru uh, caritate. Nu am să mă mai întind mult, domnule președinte, am să propun un număr de amendamente, însă, în general, uh, vreau să felicit uh, raportorul pentru o excelentă activitate următorul uh, vorbitor, 3 minute maxim, domnul Kuhn. Da, am să încerc și eu să fiu concis. Cred că e un raport foarte important. Pentru că E vorba de protecția consumatorului pentru cetățenii europeni, e vorba de concurență și concurență echitabilă E vorba de o piață foarte importantă de import pentru pește și produse de pescuit în uh, lumea întreagă și cred că trebuie să avem criterii similare pentru toți, pentru toți actorii implicați. Sigur, uh, e vorba și de faptul că organizațiile noastre de producători trebuie să uh, respecte criterii foarte stricte, dar trebuie să ne asigurăm că și ceilalți respectă aceleași criterii. Acest lucru s-a dezbătut foarte mult și pe larg la Organizația Mondială a uh, Comerțului. S-a vorbit despre concentrațiile de metale grele, pangasius, de exemplu, o chestiune care ne preocupă și mai este problema capturilor nedorite și a capturilor abandonate această cantitate de proteine poate fi procesată de către industria alimentară pentru că e o piață foarte mare care trebuie să contribuie la o creștere a uh, produsului, uh, a, a producției. Probabil că nu e momentul acum uh, nu este momentul acum să vorbim despre finanțare, dar uh, deocamdată vă mulțumesc pentru atenție. Eu, uh... Mulțumim, domnule Con, doamna Fraga, mulțumesc. Foarte repede am să trec prin câteva dintre amendamentele propuse, însă de la început trebuie să spun că sunt categoric în favoarea etichetei ecologice și în ciuda uh, reținilor pe care are doamna Levin, consider că liniile directoare pentru aceste etichetare uh, înseamnă că nu o să avem probleme, nu trebuie să reinventăm roata, lucrurile sunt deja puse la punct. În al doilea rând, în ceea ce privește amendamentele, la amendamentele 11 și 13, în principiu, nu sunt de acord cu ce se spune acolo și oricum acestea nu se vor alinia deciziilor pe care le-am luat în legătură cu aruncările în mare am luat o de- dacă luăm o decizie în legătură cu aruncările în mare care se alinieze la propunerea de regulament, atunci aceste, aceste amendamente merg în sens contrar. La amendamentul 16, în loc de a elimina lucrurile, aș ruga Comisia să explice poziția inițială, pentru că trebuie să avem o clarificare înainte de a elimina aliniatul respectiv. Amendamentul 18. Încă o dată, aș ruga Comisia să explice această cifră de 40%. Și că, într-adevăr, nu trebuie să fie același procentaj pentru acvacultură și pescuit, însă în procentele nu trebuie să fie neapărat aceleași, însă în același timp nu înțeleg de ce au propus 40%. Amendamentul 21. Nici aici nu sunt de acord cu ideea finanțării acestei depozitări. În amendamentul 22, consider că flexibilitatea pe care o aveți în vedere merge prea departe. Ar fi mai bine pentru organizația de producători, înainte ca acestea să-și înceapă campania, să facă o propunere. Propunerea putea genera probleme și nu cred că vrem să, fac, să avem așa ceva. La momentul 23, acolo am putea combina propunerea Comisiei cu ce a spus dumneavoastră. Nu cred că ele se exclud reciproc, aceste două propuneri, noastră și a Comisiei. Uh, am vorbit deja de etichetare ecologică, etichetare, amendamentul 26. Spuneți acolo și a fost uh, decongelat pentru comercializare ca proaspăt. Aici e o diferență. Dacă produsul urmează să fie conservat, asta nu e important. Dacă e vândut ca pește proaspăt, trebuie să se specifice. La articolul 20, 32 trebuie să eliminăm cele două cifre pentru că e vorba de o combinație de materii prime diferite, cu origini diferite, zone de captură diferite, diferite forme de producție. Asta ar putea uh, duce la etichete care să fie complet ininteligibile. Amendamentul 29, informațiile oferite voluntar. Cred că aceste informații date de bunăvoie trebuie să fie verificabile e, și trebuie să specificăm acest lucru. E bine că dau informații în proprie inițiativă, dar sunt informații pe care trebuie să le putem verifica. Altfel, ar putea să scrie acolo tot felul de chestii. Și am să mă opresc aici. Mulțumim, doamnă Fraga. Doamna Patrau, trei minute. Diretamente, então, às observações para não perder tempo e queria destacar duas. Mulțumesc, domnule președinte. Am să trec uh, direct la uh, eh, fondul chestiunii. E un lucru menționat deja de la Fraga. La amendamentul 18 nu înțeleg uh, de unde vine acest 40% și de ce a fost modificat la 75%. Eventual, ni s-ar putea da o explicație în acest sens. La anexe, acolo unde se prezintă produsele care nu țin neapărat de stocurile de pește. și ridică probleme de autorizare. Ceea ce privește denumirea științifică a fiecarei specii, în mod normal se utilizează numele uzual din limba comună. dacă produsul conține mai multe specii de pește, trebuie să se permită acest lucru, să folosească numele respectiv. Asta ar fi... Mai sunt două chestiuni importante pentru mine. În primul rând, data capturii. sau data pentru peștele de acvacultură sau pentru produsele de acvacultură în general. Nu mi este foarte clar cum uh, se vor pune la oaltă aceste informații. Consumatorul va avea două date, data capturii și data debarcării. Asta va deruta puțin uh, consumatorii, probabil. Calitatea produsului depinde de ce se întâmplă cu produsul respectiv după captură. Deci data capturii ar putea crea confuzii. Când e vorba de produse congelate, cum se indică data congelării pentru, pentru pe această etichetă? Sunt chestiuni care țin de concurență și care nu sunt deocamdată echitabile din țările terțe, putem primi informațiile pe care vor ei să ni le dea și asta ar distorsiona relația de pe piața europeană. N-ar fi o relație echitabilă acolo. Ca să spun lucrurilor pe nume, nu vreau să se indice data capturii nici pentru pești, nici pentru produsele de acvacultură. Și o ultimă chestiune referitoare la eticheta ecologică sprijin această inițiativă. Însă, aș vrea să am mai multe informații. Cine face certificarea? Ce instituție, ce institut, ce organism independent, e privat? Sunt multe probleme potențiale aici. Uh, dacă e vorba de instituții private care certifică, o să-și favorizeze proprii clienți și nu vrem să dezechilibrăm piața, să punem produsele europene într-o poziție mai proastă în relația cu produs, în concurența cu produsele din țările terțe, pentru că trebuie să vedem ce s-a prins, ce, ce a fost capturat de flotă europeană, ce de alte flote. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu câteva comentarii. Domnul Stevenson a făcut câteva propuneri, am înțeles unele dintre ele. Sunt unele pe care nu le înțelegem, dar nu credem că e suficient. Eu sunt persoana care redactează, sunt raportor pentru uh, avizul Envy. Am uh, inclus câteva propuneri care ar putea îmbunătăți acest uh, aviz. O problemă importantă se referă la ceva ce nu figurează în uh, propunerea Comisiei. Organizarea comună a pieței se referă la stabilitatea pieței și la câștigurile la, protejarea, la menținerea unui nivel rezonabil de câștig pentru producători. Trebuie să ținem cont de faptul că situația diferă de la stat membru la stat membru și domnul raportor știe că organizațiile de producători sunt organizate în mod diferit în Europa. De aceea trebuie să ne asigurăm că există un sistem de administrare care ține cont de caracteristicile specifice fiecărui stat membru. Va trebui să verificăm cum sunt organizate, organi- cum sunt uh, organizate aceste uh, grupuri de producători în diversele state membre. În ceea ce privește măsurile propuse, sunt de acord cu unele dintre ele. De exemplu, cu posibilitatea ca autoritățile să se implice în uh, consilierea pe probleme de administrare și în uh, acordarea de compensații financiare minimale pentru a acoperi debarcarea capturilor nedorite. E foarte important acest lucru, mai ales dacă dorim să punem capăt acestor uh, aruncării peste bord a capturilor nedorite, abandonării acestor capturi. Altceva foarte important se referă la existența unor inechități. Sunt distorsiuni mari în ceea ce privește distribuția plus valorii pe lanțul uh, de furnizare din acest sector. Și cred că dacă analizăm acest lanț de furnizare, diferențele sunt foarte mari de la prima uh, vânzare până la ultima. Ar trebui să existe o mai bună distribuție a valorii adăugate pe parcursul acestui lanț de furnizare să găsim uh, cumva o soluție sau poate o plafonare a prețurilor pentru a ne asigura că acestea sunt corecte până la primul punct de vânzare și să uh, limităm câștigurile intermediarilor. Mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că propunerea Comisiei este una bună, dar pe de altă parte, ea uh, clarifică și clarifică problemele și ne conduce într-adevăr către ceea ce ne dorim, adică o organizare comună a pieței. În ceea ce privește considerentele, trebuie să ne asigurăm că statele membre respect, că statele terțe respectă aceleași norme ca și pescarii europeni Trebuie să ne asigurăm că organizațiile de producători vor juca un rol central în uh, politica comună de pescuit. N-aș uh, fi de acord ca statele membre să stabilească propriile reguli în ceea ce privește organizațiile de producători, pentru că acest lucru încă înseamnă lucruri diferite în diverse părți ale Europei. Trebuie să precizăm lucrurile, mai ales dacă aceste organizații vor avea un rol atât de important în uh, organizarea comună a pieței și în politicile comune de pescuit. Vorbim despre o piață comună, o piață unică și e clar că trebuie să avem standarde unice. Asta spune și domnul Stevenson în raportul său. La uh, amendamentul 3 privind considerentele am un mic comentariu. Se vorbește despre Spania, Italia și Franța aș vrea să văd și Irlanda și Marea Britanie incluse aici. În ceea ce privește amendamentul 6, trebuie ca consumatorii să primească informații clare și ușor de înțeles care să includă și metoda de producție. E foarte bine, dar cred că ar putea, am putea avea aici o formulare și mai strictă, pentru că ne dorim un nivel mai mare de transparență și trasabilitate la amendamentul 18. În raport cu acesta s-au pus deja întrebări, s-a pus întrebarea de unde a apărut acel procent de 40%. Raportorii au sugerat 65%, chiar sau chiar mai mult, până la 85%. La amendamentul 20 o identificare a unei neconformități ar putea duce la ridicarea recunoașterii, la suspendarea recunoașterii. Ar trebui să adăugăm aici cuvântul imediat. Ar putea duce imediat la suspendarea recunoașterii. La amendamentul 21 s-a mai pus deja această întrebare a cofinanțării. Vorbim despre finanțarea din partea statului membru sau din partea uh, Uniunii. Ce înseamnă aici cofinanțare? La același... Nu, acesta a fost amendamentul 21. La 23 acum avem nevoie de o abordare cu bățul și morcovul în același timp. Ar trebui să existe compensații bănești în uh, în uh, ceea ce privește demarcarea capturilor dorite și mai departe ar trebui să specificăm o dată cât mai apropiată de 2015 pentru intrarea în vigoare a acestui uh, regulament. Comentariile doamnei Luvan sunt uh, foarte precise. Propunerea este bună, dar în ceea ce privește ecoetichetarea există deja uh, foarte mari probleme și va trebui să le rezolvăm. Mulțumesc. Domnul Higgins, acum domnul Hagland. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva observații în ceea ce privește, de exemplu, data limită pentru amendamente. Sunt curios dacă am putea obține o amânare până la 12 aprilie, pentru că Până atunci uh, avem nevoie de mai multe discuții între raportorii din umbră și am vrea câteva zile amânare pentru depunerea amendamentelor. În ceea ce privește etichetarea, debarcarea, data capturării și așa mai departe, sigur că data capturării ar putea fi o opțiune, dar există și situații în care consumatorii și chiar comercianții ar putea beneficia de pe urma uh, faptului că uh, consumatorul uh, poate vedea cu ochii lui că peștele este cât mai proaspăt. Dacă această ecoetichetare ar fi opțională, cred că ar fi o idee bună. Trebuie însă să ne asigurăm că comunitățile pescărești, zonele de pescuit păstrează un standard înalt de reputație, dacă vreți, pentru ca consumatorii să aleagă peștele pescuit de ei în defavoarea altora. În ceea ce privește Această uh, etichetare tot așa spune că consumatorii europeni ar putea uh, avea uh, preferințe sau ar putea încuraja pescuitul intern în defavoarea importurilor. Aș tinde să fiu de acord cu o decentralizare a procesului de luare a deciziilor în această privință și nu văd de ce comisia ar trebui să fie autoritatea care să aibă ultimul cuvânt. în ceea ce privește politicile de pescuit din Europa. pentru că, iată, decurg foarte multe dezavantaje pe termen lung din descentralizare. Capturile nedorite, știu că se vorbește foarte mult despre abandonarea capturilor nedorite, încercăm să stopăm acest fenomen prin uh, intermediul diverselor altor activități. Aș vrea să întreb, să rog pe domnul Stevenson să ne clarifice ceea ce a vrut să spună la amendamentul 23 sunt de acord cu distribuirea gratuită, cu ideea acestei distribuiri gratuite, dar sunt puțin uh, sceptic în legătură cu uh, ideea că tot ce este captură nedorită sau uh, captură excedentară ar trebui să meargă la producția de uh, produse alimentare sau momeli. Uh, uneori e vorba de pește de foarte bună calitate care nu trebuie irosit. Mulțumesc, domnul Hașton, acum doamna Miranda. Mulțumesc, domnule președinte. La, în reforma PCP lipsește ceva. E vorba de un, faptul că documentul de lucru nu se referă la pescuitul artizanal și la scară mică. mulți jucători din uh, sector uh, au cerut un alt tip de organizare, nu organizații de producători, ci care să recunoască și pescuitul la scară mică. E nevoie de flexibilitate mai multă. Cred că Comisia a atins această problem, problemă. Pentru a putea vorbi despre pescuit durabil, atunci autoritățile trebuie să ofere mai multă protecție. De ce nu ne referim însă și la produsele cu uh, de origine controlată. E vorba de controlul originii, controlul calității. În uh, regiunea mea practicăm acest sistem de control al calității pentru, uh, pentru uh, scoici comestibile, dar de exemplu, nu se uh, întâmplă același lucru cu uh, produsele de același tip importate. Amendamentul 14 vorbește despre acvacultura durabilă și dezvoltarea sectorului în colaborare cu statele membre și cu autoritățile regionale. Cred că poate ar trebui specificat ce se înțelege prin uh, acvacultură durabilă, extensivă sau intensivă. Mulțumesc foarte mult acum, doamna Garcia Iaro. Gracias, señor presidente. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să l felicit pe domnul Stevenson pentru raport. E Prima dată când uh, sunt raportor în umbră, cred că domnul Stevenson a făcut un raport foarte bun care ne-a permis să intrăm în mai multe detalii și de asemenea ne-a oferit uh, un punct de plecare. Organizarea comună a pieței este unul dintre stâlpii reformei uh, politicii comune de pescuit. Uh, cred că Uh, CME-ul este o parte integrantă a reformei uh, PCC. În timpul acestui, acestei legislaturi parlamentare va trebui să îmbunătățim piața de producție și potențialul nostru și să uh, îi ajutăm pe uh, oameni să se adapteze la schimbările care se întâmplă foarte rapid. Trebuie să ținem cont de faptul că și protecția consumatorilor este importantă, trebuie să garantăm o trasabilitate maximă de, din adâncurile mării și până când peștele ajunge în farfuria consumatorului. Trebuie să apărăm politica comercială și să îmbunătățim poziția noastră europeană în comerțul internațional pentru a ev- evita dumpingul uh, țărilor terțe. Acum avem oportunitatea de a stabili standarde și reguli care să ne mențină în poziția pe care o merităm avem produse de cea mai bună calitate. În ce privește organizațiile producătorilor, acesta joacă un rol foarte important și trebuie să ne uităm și la alți eh, jucători din acest sector, eh, marketing, trebuie să ne uităm și la uh, jucătorii din sectorul pescuitului până la pescuitul artizanal uh, de coastă. Toți aceștia vor avea nevoie de ajutor. E important să promovăm produsele într-un astfel de mod încât uh, toată lumea să știe uh, despre ce calitate vorbim. vorbim. Avem nevoie de faimoasa etichetă ECO și aceasta trebuie să ofere toate informațiile legate de calitatea nutrițională, de unde a fost pescuit peștele și așa mai departe. S-a menționat o cifră de 80% sau în unele cazuri 60%. Însă acești 60% pe care îi consumăm nu reprezintă o garanție de calitate și cred că e foarte important să putem să ne asigurăm că oferim această calitate nu doar în cazul peninsulei iberice, ci în întreaga Europa. Dar apoi mai există și problema dimensiunilor minime. Dimensiunile minime trebuie să fie legiferate într-un mod coerent. Deci poate să mai așteptăm până când reforma se include și ce Privește pescuitul sustenabil, conservarea resurselor, uh, garanțiile de sănătate și dimensiunile sociale și umane uh, sublinează viziunea noastră. În ce privește, în ce privește pe socialiști, vrem ca viitoarea politică uh, CPP PCC, mă scuzați, să ofere stabilitate și un venit decent pescarilor și trebuie să protejăm locurile de muncă și să ne asigurăm că populația continuă să trăiască în zonele de coastă și, sigur, trebuie să continuăm să promovăm competitivitatea și biodiversitatea, printre altele, fără să ignorăm importanța economică și socială a Uh, exploatărilor piscicole. Vreau să spun doar că am făcut niște amendamente și o să trimitem comentariile noastre raportorului în funcție de ce am uh, auzit astăzi. Deci, mulțumesc, domnul Davis. Domnule președinte, o să fiu succint, o să susțin multe din propunerile lui Struan. Uh, vreau doar să subliniez două lucruri pe care nu suntem de acord. Mai întâi, ideea că Uniunea Europeană ar trebui să-și producă propria etichetă eco e o nebunie. Sunt multe etichete eco Uh, unele sunt de uh, foarte bună calitate, altele sunt niște prostii și niște înșelătorii. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să se asigure că stabilim criterii pentru folosirea uh, etichetelor pe produse, dar să facem chiar noi eticheta, nu numai că dublează eforturi deja existente și creează probleme cu definițiile, probleme greu de rezolvat, dar va crea și o birocrație și lasă acest subiect în suspensie. De fiecare dată când un pescar în Europa va face ceva greșit și va vinde uh, produse sub eticheta uh, eco-europeană, atunci uh, aceasta va avea desferit Europa va fi întotdeauna de vină. Deci nu cred că trebuie să facem. În al doilea lucru, am o problemă cu datele de îmbarcare. Eu prefer uh, datele de îmbarcare decât datele de prindere, dar nu, și nu, nu înțeleg cum acestea garantează că într-adevăr, oamenii, cum să spun, că primesc, cel, poate că primesc cel mai proaspăt pește, da, este oare cel mai sănătos? Adică care e diferența între peștele congelat și unul prins într-un climat foarte cald acum câteva zile? Deci, nu, a, ce facem acum? Punem o dată de sacrificare pentru toate animalele din abator? Că asta e uh, analogia și am o mică dilemă aici. Mulțumesc, uh, domnul uh, Sanchez Presedo. Mulțumesc, uh, vă fi și eu foarte succint. Cred că reforma organizării comune a pieței pe care cea bună, cred că trebuie să ne asigurăm că avem un echilibru mai bun în ce privește funcțiile organizatorilor, organizațiilor producătorilor și Trebuie să ne asigurăm că avem uh, pregătire de calitate și studii și că etichetele au informații relevante pentru consumatori. De asemenea, trebuie să ne uităm la problema pescuitului uh, de scală, la scară mică. Sunt în favoarea etichetelor uh, eco, în special pentru agricultură și pentru pescuit și Poate ar trebui să ne gândim la o etichetă UE pentru acest tip de pescuit de agricultură care să respecte legislația. Mulțumesc foarte mult. Domnul De Piper, din partea Comisiei, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să-l felicit pe domnul Stevenson pentru raport și mă bucur de susținerea globală pentru această uh, reformă. Am luat notă de amendamentele care s-au propus și suntem nerăbdători să vedem uh, care va fi rezultatul final. De asemenea, am văzut că există unele diferențe de opinie pe anumite chestiuni și asta e evident. Există și anumite puncte unde ați dori informații suplimentare pe chestiuni tehnice. Poate nu e acesta locul cel mai potrivit să o fac și uh, mai bine o să le răspund direct domnului Stevenson și raportorilor din umbră pe aceste chestiuni. În rest, nu pot decât să vă mulțumesc pentru buna cooperare. Mulțumesc foarte mult și acum uh, domnul Stevenson pentru a încheia discuția. Mulțumesc, uh, mulțumesc pentru toate comentariile foarte utile. Sunt uh, nerăbdător să primesc răspunsurile detaliate uh, la întrebările tehnice despre care vorbea Comisia. Dar dați-mi voi acum să mă refer la câteva dintre punctele de substanță care au fost uh, exprimate de membrii Comisiei. În primul rând, ce privește eticheta eco. Știu că avem un dezacord fundamental pe această chestiune, Izabela, dar poate aș putea să uh, îi răspund lui Chris Davis și să-l uh, asigur că ceea ce sugerez eu este că pentru a scăpa de cele 63 de etichete eco diferite care se aplică produselor de pește care se vând în uh, Uniunea Europeană în acest moment, unele dintre ele, cum spunea Jim Hiddings, complet uh, înșelătoare, și altele care sunt pur și simplu niște țepe pentru tot felul de ONG-uri sau așa numite organizații caritabile. Deci ca să scăpăm de toată această confuzie, sugerez ca eticheta eco să fie subcontractată MSC-ului și ASC-ului și ar fi o chestiune voluntară, oamenii nu vor fi obligați să ceară eticheta eco, dar dacă vor să o aibă, trebuie să plătească pentru acest serviciu, dar n-ar avea niciun fel de impact bugetar. Comisia ar putea sugera criteriile pe baza criteriilor Ecolabel uh, FAO și unele criterii s-ar aplica prin ASC pentru produsele de acvacultură. Asta ar însemna că persoanele din afara Uniunii Europene care exportă produse de pește în Uniunea Europeană, de asemenea ar putea să ceară această etichetă, dar ar trebui să îndeplinească exact aceleași criterii monitorizate de MSC și de ASC și asta ne-ar da condiții egale pentru toată lumea, lucruri pe care îl cerem de atâta timp. Asta e ideea am avut discuții cu msc despre asta. Consumatorii acum uh, recunosc din ce în ce mai mult valoarea etichetelor MSC. Și MSC-ului i-a plăcut ideea cu condiția să rămână logo-ul lor pe etichetă. Am spus că n-am nicio obiecție la asta. O să fie logo-ul lor și apoi steagul european și consumatorii ar ști foarte clar că este un produs sustenabil care a fost auditat de o organizație complet independentă. Deci nu sugerez o birocrație uriașă care să se creeze la comisie. Nu. Pur și simplu ar fi controlat de către comisie ca să se asigure condiții egale pentru toți, dar s-ar subcontracta unor organizații independente care să facă analiza și care să dea aceste etichete. Eco. Sper că asta poate satisface pe unii dintre cei care erau uh, confuzați pe această temă. În ce privește chestiunea aruncărilor de pește, opinia mea începește aruncările de pește și sper că, așa cum a spus Ian Hutchinson, vom uh, putea evita capturile secundare prin introducerea de măsuri tehnice. Dar inevitabil vor mai fi unele specii care sunt uh, prinse, deși și nu ai voie să le debarci. Și fie că e vorba de specii uh, de puiet uh, pe care nu le vrem pe piață sau de alt tip, atunci să existe o compensație limitată care se plătească uh, pescarilor pentru costul combustibilului și pentru faptul că trebuie să debarce acest uh, pește, dar acesta, acest pește va fi folosit la uleiul de pește sau la uh, momeală sau hrana de pește, restul să fie uh, păstrat în fondul de conservare și să se folosească pentru scopuri de conservare. Deci când ai un pește, un tip de pește comercial și să sper, sper că putem evita capturile secundare, dar dacă, de exemplu, debarci un cod foarte mare care este vandabil și într-o condiție foarte bună, atunci acest, uh, acesta ar, putea, ar trebui să se poată vinde pe piață la prețul pieței, dar banii obținuți, doar parte dintre bani să fie dați uh, capitanului vasului ca să-i compenseze uh, efortul, restul să fie puși în acel fond de conservare de care spuneam, și să, se, să fie uh, compensat astfel costul de marketing și de vânzare a acestui pește. Există costuri, de exemplu, de stocare a unor specii de pești pelagici pentru utilizarea lor viitoare ca momeală. Și când vând în cele din urmă acești pești, ei trebuie să folosesc o parte din bani ca să-și acopere costurile de stocare, nu? ce privește datele de, prin, de pescuire și datele de debarcare. Am sugerat după o discuție lungă pe care am avut-o cu reprezentanții industriei uh, și care mi-au spus, am vorbit despre asta în comisie de multe ori, dacă insistați să avem data prinderii ca obligatorie, un trawler care se duce la pescuit și stă 5-6 zile pe mare și păstrează uh, peștele la în gheață și este complet uh, proaspăt, trebuie să eticheteze peștele ăla că ar avea șase zile. Pe când cineva care pescuiește cu undița și prinde pe un vas foarte mic și îl ține peștele la toată ziua în soare, uh, se întoarce seara și spune că peștele este vechi de o zi. Și un consumator s-ar gândi că un pește care are doar o zi e proaspăt, în timp ce la de șase zile este uh, prost și atunci îl cumpăr pe la de o zi. Nu cred că e corect și chiar și pescarii bă, mici cu care am vorbit în Portonova și în Galicia mi-au spus că ei sunt de acord că există o disparitate aici și au spus atâta timp cât noi putem să avem data prinderii voluntară, asta e ok, pentru că e un avantaj de marketing pentru noi. Deci să poți să vii cu cod proaspăt pentru flota de mici dimensiuni e un avantaj de marketing, dar ei ar vrea ca acest lucru să fie voluntar și data debarcării să fie obligatorie. Deci asta e explicația a, uh, pentru abordarea mea. Și cred că am acoperit majoritatea punctelor uh, importante, dar sunt uh, nerăbdător să avem o nouă întâlnire cu raportorii din umbră ca să putem uh, discuta toate amendamentele în detaliu. Și vă mulțumesc pentru toate comentariile. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Stevenson. Vreau să vă reamintesc că data limită pentru amendamente este 12 aprilie la prânz. 12 aprilie așadar. Și acum ajungem la ultimul punct din această dimineață. Mai avem jumătate de oră și anume pescuitul artizanal și la scară mică și reforma PCP. Nu, spune președintele, 13 aprilie, întorcându-se la deadline-ul pentru uh, raportul precedent. Nu, nu, 12, 12 aprilie la prânz, spune președintele. Mă scuzați dacă am spus 13. Și a, așadar, acum trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Am avut o prim, un prim schimb de opinii și în februarie am avut un schimb de opinii. E adevărat că n-am avut timp să încheiem uh, studiul cu domnul Ferrera și de aceea astăzi uh, o să încercăm să adăugăm uh, o nouă discuție la cea din februarie și să ajungem la un, un rezultat. Domnul Ferera are cuvântul și vă rog să mă anunțați dacă vreți să luați cuvântul ca să știm de cât timp avem nevoie pentru fiecare. Domnul Ferera. Eu vi já que há vários pedidos de palavra. Eu já fiz uma apresentação do documento de trabalho. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Văd că sunt multe persoane dornice de a interveni. Am prezentat documentul de lucru la ultima întâlnire. două dăți în urmă am discutat o serie de aspecte legate de acest document. Prin urmare, cred că n-ar fi cazul să mai consum minute prețioase prezentându-l încă o dată ideea de a avea acest punct pe ordinea de zi era să dăm șansa colegilor să intervină, acelor colegi care n-au putut vorbi data trecută. Atunci dăm cuvântul direct doamnei Fraga. N-am să vorbesc nici eu foarte mult pentru că am intervenit mai de ună zi în legătură cu această chestiune. Însă, prelând ideea menționată anterior de doamna Rodos, uh, și gândindu-ne și la aportul domnifer, aș ridica chestiunea definirii acestui tip de pescuit, pescuit de coastă artizanal, oricum l-am numit. M-am gândit la asta în ultimele zile și am formulat o propunere. Ar fi doi parametri alternativi pe care am putea avea în vedere aici. Și aceștia ar putea acoperi destul de bine ideea acestui pescuit la scară mică un criteriu ar fi lungimea ambarcațiunii, 12 metri în principiu, o să vedem exact cât. Să zicem 12 metri. Dar mai fi un alt parametru extrem de important pentru definirea acestui pescuit la scară mică. Mă refer la durata petrecută în larg, 24 de ore, de exemplu. Asta ar indica, într-adevăr, că e vorba de pescuit la scară mică. Ar fi o alternativă demnă de avut în vedere, pentru că discutând cu reprezentanții statelor membre, cu oameni din sector, în legătură cu definiția dată de comisie în regulamentul de bază, se vede foarte clar acolo că există o diferență între această flotă de amatori, dar dimensiunile pot să varieze, un metru în plus, un metru în minus, asta nu înseamnă mare lucru. E vorba de embarcațiuni care pleacă din același port, pescuiesc în aceeași zonă de pescuit și petrec cam același uh, uh număr de ore în larg. Însă, în opinia mea, limita de 24 de ore ar putea fi mult mai sugestivă și ar putea fi o alternativă la lungimea embarcațiunii 12 metri în cazul de față. Am lansat această idee, eventual am putea o discuta, însă nu cred că ar fi bine să avem o definiție prea complicată. E nevoie de câțiva parametri reprezentativi, avem unul deja, celălalt ar putea fi această limită de 24 de ore și atunci am ști foarte clar ce înțelegem prin pescuit la scară mică sau pescuit artizanal. Nu vreau să intru în detalii, nu aș mai discuta alte chestiuni care țin de raportul domnului Ferrera, doream doar să vă prezint această propunere și vreau să văd dacă sunteți de acord cu ea. Domnul Davis? Mulțumesc, domnule președinte. Documentul de lucru critică propunerea comisiei și activitatea comisiei. Și cred că acest lucru nu este just sunt oarecum nou în această comisie, însă, din câte înțeleg de la pescari, aceștia depind de ideile, de deciziile guvernului național. Dacă statul membru vrea să ajute acești mici pescari, mai ales în zonele unde există tacuri și cote, le alocă o cotă mai mare. Aș vrea să vă cer comisia de spus în acest sens. Însă, din câte văd acolo, guvernele naționale sunt principal răspunzătoare. Ideea concesiunilor de pescuit transferabile este criticată în raport, însă în documentul de lucru se spune că ce se propune este condiționarea accesului la resurse de un singur sistem. TFC-urile nu sunt un singur sistem, acestea pot fi concepute de statele membre în lumina intereselor și a condițiilor și a priorităților naționale. Dacă vreți un TFC care protejează pe micii pescari, se poate concepe un astfel de TFC foarte bine. Vreți unul care să protejeze comunitățile costiere, unul care să pre, se preîntâmpine considera unor monopoluri și așa mai departe. Există marjă de manevră considerabilă, însă e o temere aici, o temere justificată de altfel, că statele membre s-ar putea să nu înțeleagă lucrurile așa cum trebuie, uh, și vor concepe aceste TFC-uri în mod dezastruos. Există precedente, însă nu e un singur sistem, e un sistem flexibil la latitudinea statelor membre care pot să-și aibă în vedere propriile priorități. În materie de regionalizare, în regulamentul PCP se spune foarte se spun foarte puține lucruri despre regionalizare și modul în care aceasta ar putea funcționa, însă din câte am auzit, Comisia a fost dispusă să practice o abordare de jos în sus aici. situația diferă între, între diferitele state europene. Există organizații care funcționează foarte bine la anumite părți, organizații care își pot asuma răspunderea. Scoția, un exemplu în acest sens. Uh, Scoția, într-adevăr, și-a putut asuma răspunderi, însă în alte zone nu se poate. Deci abordarea ar trebui să fie una de jos în sus. Aș vrea să văd ce are de spus Comisia în acest sens. Nu mi-e foarte clar cum va răspunde Comisia la ideile organizațiilor care funcționează foarte bine și care sunt perfect capabile să-și preia mai multe răspunderi. Comisia va răspunde pozitiv de fiecare dată sau va ridica obiecții și va încerca să păstreze controlul la centru, în ciuda declarațiilor contrare. Mulțumim, domnule Davis. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Raportul domnului Ferreira este foarte interesant pentru că ne oferă două oportunități <clears throat> de a avansa în uh, gândirea noastră asupra reformei politicii comune de pescuit. Mai întâi începește definiția uh, pescuitului artizanal de mici dimensiuni, costier, uh, calificativele sunt numeroase. Deci ce e acesta? Raportul domnului Ferrera oferă o serie întreagă de criterii și în a doua ocazie cum să acționăm în interesul acestor, acestui pescuit de dimensiuni mici, despre care toată lumea spune că este indispensabil la, pentru supraviețuirea unui teritoriu și a unei meserii, dar și pentru uh, supraviețuirea unor resurse acvatice. În ce privește definiția, este o dificultate despre ce se vorbește de fapt și la ce trebuie să se aplice măsurile specifice uh, pentru micul uh, pentru pescuitul de mici dimensiuni. Uh, acest pescuit este extrem de diferențiat. Dacă am cifrele corecte, evaluarea comisiei în funcție de cele două criterii pe care le are, și anume dimensiunea vaselor de mai puțin de 12 metri și tehnicile de pescuit uh, care se folosesc, ar rezulta, ar duce uh, la ideea că 10, 12, 15% din uh, nave se încadrează în toate țările alte estimări care lărgesc definiția, merg până la 60 până la 80% din totalul vaselor. Am auzit-o pe doamna comisar Damanachi ieri spunându-ne că pescuitul artizanal uh, privește 80% din navele europene. Deci, care e adevărul? Care sunt cifrele corecte? Despre ce vorbim? Raportul domnului Ferrera este o excelentă ocazie să ajungem la o abordare mai bună, să știm mai bine cum să ne calibrăm politicile. De asemenea, uh, se propune o serie întreagă de criterii. Uh, există un uh, amestec de parametri. Doamna Fraga ne-a vorbit despre durată, durata pescuitului, dar există de asemenea și tipuri de pește care au un impact mai mic de mediu și aici rolul uh, social și economic uh, este important. Așadar, unde începe micul, pescuitul de mici dimensiuni și unde se termină, aș vrea să spun într-un mod oarecum provocator că pescuitul de mici dimensiuni este cel care nu este pescuit industrial. Însă, e clar că avem uh, o sarcină în fața noastră și raportul domnului Ferreira ne incită să o îndeplinim. În al doilea rând, domnul Ferreira o, propune o abordare diferențiată a regimului specific al, uh, pentru pescuitul de mici dimensiuni, cum ar, un fel de discriminare pozitivă pentru acest sector. Uh, sentimentul nostru este că nu dorim să ne disociem să de uh, derogările posibile de principiile reformei politicii comune de pescuit. Din punctul nostru de vedere, modul cel mai bun de a apăra interesele micilor pescari uh, rezidă în criteriile politicii comune de pescuit și că asta este cumva miza bătăliei. Deci nu revin pe aceste criterii care uh, sigur, repetă condiționalitatea durabilității, rolul uh, cotelor transferabile, care ar însemna moartea acestui pescuit de mici dimensiuni și regionalizarea, pentru că regionalizarea, cogestionarea împreună cu toate părțile implicate acestor criterii e foarte important. Așadar, apărarea pescuitului de mici dimensiuni înseamnă, după părerea noastră, să dăm mai multă atenție și să ne luptăm cu hotărâre în ce privește pentru criteriile adoptate în uh, reforma politicii comune de pescuit. Mersi, Monsieur Président. Da. Domnul Cadec. Mulțumesc, domnule președinte. N-am fost uh, ultimată, la ultima discuție și când s-a discutat de raportul Ferreira. Aș vrea să-i mulțumesc și să-l felicit pentru calitatea raportului său odată ce am spus asta, eu mă tem că, și am spus asta de câțiva ani deja, că pentru a obține o definiție europeană a pescuitului artizanal mi se pare quasi imposibil, pentru că uh, nu e vorba de același pescuit în Marea Nordului, în Atlantic, în Mediterana, nu e vorba de aceleași nave și din acest punct de vedere, definiția comisiei uh, pentru mine mi se pare o prostie, iertați-mă. 12 metri, ce înseamnă asta? Într-o regiune pe care o cunosc foarte bine din uh, Bretani, se uh, pescuiesc scoci Saint-Jacques într-un mod exemplar de vreo 12 ani. De 40 de ani resursa este păstrată, pescoarii trăiesc din ea foarte bine, există uh, nave care uh, folosesc uh, uh, instrumente de 8, 9, 10 metri, sunt, sunt nave de 8, 9, 10 metri, ce să spuneți? Că asta e un pescuit industrial? E aberant. Deci, din punctul meu de vedere, definiția este inacceptabilă. Deci trebuie să găsim criterii care să permită definirea mai bună a pescuitului artizanal. Sigur, există dimensiunile, impactul uh, motoarelor. Sunt foarte multe lucruri. Poate să fie joja, poate să fie puterea motorului. Deci nu vreau să mă repet, dar pescuitul artizanal nu e același peste tot în Europa. Ar va fi foarte greu să găsim o definiție la pescuitul artizanal. Nu, poate nici nu o să reușim. Eu cred că pescuitul artizanal este pur și simplu, și Jean-Paul Besset a spus deja acest lucru, tot ce nu este pescuit industrial. Deci nu este mai interesant și mai bine să avem o definiție a pescuitului industrial decât să încercăm să definim uh, pescuitul artizanal când nu o să reușim să facem asta. În Grecia, pescuitul artizanal e uh, poate o barcă de 4 metri jumate și în Bretania, uh, în Bretania sau în Galicia Poate să fie o barcă de 15 metri cu un pescar care își hrănește familia. Deci poate să fie diferit pentru că regiunile sunt diferite, peștii sunt diferiți. Deci va fi foarte, foarte greu să găsim o definiție a pescuitului artizanal care să poată să convină tuturor. Asta mi s-ar părea imposibil. Oricum, definiția comisiei de astăzi, care 12 metri lungime, asta nu are nicio legătură cu realitatea economică și socioeconomică a porturilor noastre și a litoralului nostru. Deci eu nu pot să o accept. Încă o dată, nu am răspuns, nu pot să vă spun, asta e pescuitul artizanal, e mai simplu să spunem ce nu e pescuitul artizanal și în momentul ăsta, eh, când am spus asta, aplicăm măsurile care trebuie. Iată câteva uh, comentarii pe care le-am făcut față de raportul lui Joao. Sunt lucruri foarte interesante. Începește susținerea pescuitului de mici dimensiuni, mecanismele de urgență. Mai sunt și multe alte lucruri care sunt extrem de interesante. Mulțumesc, domnule președinte. Senora Milana. Senor Milana. Mulțumim, uh, domnule Cadec. Domnul Milana? Nu? Doamna Miranda. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul conține multe informații interesante, însă am să mă refer și eu la definiția scris la scară mică. Definiția Comisiei Europene este una deosebit de îngustă și restrictivă, după cum au spus deja o serie de colegi. Stocurile de pește sunt pe terminate, dispar locurile de muncă E vorba aici de durabilitatea economică și ecologică la nivel local. Toate aceste chestiuni se leagă unele de celelalte. Principiile reformei sunt aceleași, sunt fundamentale. Însă, în același timp, dacă nu recunoaștem uh, prioritățile pentru aceste comunități, dacă nu le finanțăm, dacă nu le acordăm un regim special, atunci acestea nu vor putea supraviețui pescuitul artizanal, acvacultura, nu vor supraviețui. Aceasta, din câte înțeleg, este și opinia celor de la Envy. Trebuie să vedem ce criterii avem în vedere când definim pescuitul la scară mică. E vorba de un pescuit de familie. Uh, E o activitate care se întinde peste generații. Vrem ca tinerii să rămână acolo și să pescuiască, să preia ștafeta de la cei mai în vârstă. Adesea, în pescuitul de la scară mică, o navă e o persoană și persoana respectivă reprezintă o familie. Cinci familii uh, formează un grup local care depinde strict de pescuit. Asta se întâmplă în țara mea. Mulțumesc foarte mult. Un, doar un lucru aș avea de adăugat un aspect menționat deja de domnul Davis. Multe dintre lucrurile pe care le propuneți, domnule Ferreira, țin deja de competențele statelor membre. Propuneți măsuri de sprijin în caz de urgență, de vorba de perioade de odihnă biologică pentru stocuri, să fie sprijiniți acești pescari că nu pot pescui atunci. E bine, în Suedia deja se face așa ceva. Uh, acces prioritar la zona de 12 mile marine, asta se face deja în Suedia, deci statele membre au puterea de a lua astfel măsuri și de a trata anumiți pescari într-un mod diferențiat. Și asta ar fi eventual și o soluție atunci dacă ne gândim la problema definirii pescuitului la scară mică. Situația diferă în țările nordice, avem un climat diferit și așa mai departe, deci probabil 12 metri nu corespunde uh, în calitate de criteriu definitoriu pentru pescuitul la scară mică, dacă ar fi să comparăm situația din Suedia cu Mediterana și așa mai departe. Însă, statele membre au posibilitatea de a trata diferitele segmente ale sectorului în mod diferit. Mulțumim pentru comisie, domnul Cooper. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. În primul rând, Dați-mi voie să-l felicit pe raportor. După cum am spus și data trecută, este un raport deosebit de important, deoarece pescuitul la scară mică este important pentru sectorul în ansamblul său. S-au menționat uh, câteva procentaje aici. A, avem definiții multiple, Există însă multe categorii de mici pescari în Europa, în anumite state membre. Sunt flote care numără mai puțin de 100 de vase, niciunul dintre ele la scară mică. În alte state, în Mediterana, 99% sunt nave mici. Dacă folosim definiția noastră, prindem cam 80% dintre nave deci 80% dintre nave ar fi incluse în această flotă pentru care practică pescuitul de mici dimensiuni și, prin urmare, politicile noastre se îndreaptă spre aceste flote. Vă putem da și cifre, dacă doriți, din registrul flotelor, însă majoritatea navelor din flota europeană intră în această definiție propusă de noi. Discuția din jurul definiției este una importantă și, după cum vedem, este și una complexă. La comisie am avut și noi foarte multe discuții de acest gen în ultimii ani, atunci când am pregătit instrumentele financiare preliminare, însă am avut acestea discuții și la consultațiile, consultările care au precedat reforma. Am decis, prin urmare, să păstrăm definiția cu cei 12 metri dintr-un singur motiv. Totdeauna pierzi ceva dacă complici situația și sunt avantaje dacă păstrezi definiția în parametri foarte simpli și în același timp nu scap din vedere alți factori. Dacă am combina dimensiunea navei și tipul de echipament folosit, activ sau pasiv, în ultimă instanță ar fi un compromis satisfăcător, ne-ar da o definiție adecvată. E o definiție pe care o folosim uh, în cadrul Fondului European Pescuitului, o definiție care nu a creat probleme. Se pot pune mult mai multe elemente, dar definiția ar deveni mai complexă Ah, multe elemente ar fi greu de măsurat și de stabilit, să vedem dacă e pescuit de familie sau limita celor de 24 de ore. Deja, deja ar ridica o serie de probleme când e vorba de a controla și de a verifica chestiunile respective. Această discuție în jurul definiției ne-ar putea sugera și ce se poate face termen de politică. S-a spus deja că statele membre au marjă de manevră considerabilă. Și dați-mi voie să vă vorbesc puțin despre modul în care funcționează acest regim al cotelor. Consiliul decide care sunt oportunități de pescuit, tacurile, și acestea se împart pe stocuri. Există aceste chei de alocare și de acolo lucrurile ajung la latitudinea statului membru. Statul membru decide cine beneficiază de ce. Și atunci statele membre, când împart aceste cote de pescuit, pot să-și folosească propriile criterii. Spania poate, decizie, poate, Spania poate decide dacă vrea să încurajeze pe micii pescari, Franța poate face acest lucru, deci există acolo flexibilitatea care ar permite favorizarea anumitor categorii de pescari. Comisia însă este deschisă la ideea de a include noi elemente, însă, în ultimă instanță, lucrurile sunt la latitudinea statelor membre și asta e bine, în sensul că acestea pot, într-adevăr, să facă ce cred de cuvință. Spania nu e obligată să acționeze la fel ca și Belgia, de exemplu. Prin urmare, definiția are o valoare limitată în sine. Domnul Davis a avut dreptate atunci când spunea că sistemul TFC-urilor la care vom reveni în forma propusă de noi lasă o marjă de manevră considerabilă statelor membre care pot să aibă în vedere specificitatea locală atunci când decid politicile materiale de pescuit și împart cotele sau impun anumite garanții. Aș mai avea doar două observații. Insistăm că a, să avem o singură politică în materie de conservare n-ar fi o idee bună să facem diferențe între flote. Poate că unele sunt mai ecologice, însă nu, trebuie să avem o singură politică în materie de conservare. Aceasta ar trebui să aplice tuturor și să nu uităm că aceste flote de mici dimensiuni pescuiesc în zona costieră, zona unde de regulă se găsesc și bancurile de puiet. Deci ridică și acestea probleme. O ultimă observație. Chiar dacă raportul nu recunoaște întotdeauna acest lucru, credem că și în regulamentul prin piețele, și în regulamentul de bază, și în Fondul Maritim European am inclus elemente importante care asigură sprijinul necesar pentru aceste flote de mici dimensiuni și un element important în acordarea învelopelor naționale este proporția reprezentată de flotele de pescuit la scară mică. Intenționăm să oferim mai mult sprijin acestor flote de mici dimensiuni, ceea ce înseamnă că contribuția lor proprie la orice proiect, la orice activitate, va fi mult mai mică decât în cazul flotelor de mari dimensiuni. Credem, prin urmare, că există multe elemente în propunerea noastră care sprijină aceste mici flote. Președintele, mulțumim. Și acum, domnul Ferreiro, 3-4 minute. Președintele mulțumește interpreților care vor uh, sta 5 minute în plus față de program. Raportorul, mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru comentariile făcute. În primul rând, să răspund la lucrurile ridicate aici. Defini, problema definiției pescuitului la scară mică. Trebuie să găsim niște alternative la definiția comisiei, recunoscând că aceasta are anumite limitări. Sunt sigur că discuția va continua, contribuțiile de până acum sunt importante, însă Comisia ne spune că acele criterii pe care le propun ei acoperă 80% dintre nave. Însă, ei nu ne spun despre ce volum de pește e vorba, nu ne spun de ce cifră de afaceri e vorba în acești 80%. O serie de colegi au trimis o întrebare scrisă Comisiei, pentru că e important să știm ce reprezintă aceste 80% dintre nave, dacă cifra este corectă. Ne trebuie să ne asigurăm că aceste 80% din nave nu pescuiesc 80% dintre resurse, pescuiesc mult mai puțin de 80% În ceea când vorba de volumul de pește. Ar trebui să fie mult sub 80%. Nu știu dacă Comisia are aceste cifre. Nu știu toate cifrele pentru Europa, știu cifrele pentru propria mea țară. 80% dintre nave debarcă undeva între 30 și 40% din volumul total de pește pescuit. Situația s-ar putea să diferă în alte state membre. Însă asta ne arată că această flotă joacă un rol esențial. Da, sunt multe nave, numeric vorbind, însă nu acestea pescuiesc cel mai mare volum de pește, nici măcar jumătate. Există restul sectorului, nave mai puține, care prind grosul peștelui adus la țărm. E important, prin urmare, să facem o distinție în ace- între aceste două tipuri de pescuit. în ceea ce privește concesiile de pescuit transferabile. Nu, cred că ar rost să le discutăm acum în detaliu. Sistemul o fi flexibil. Însă este un sistem și nu este nimic în acest sistem care să indice clar că statele, de membre, că statele membre ar putea recurge la un alt sistem decât acesta. Chestiunea este dacă sau nu un stat membru are dreptul de a recurge la o altă soluție pentru a atinge anumite obiective, fără a recurge la aceste concesii transferabile, la TCP-uri. Comisia spune, nu e cazul, pentru că propunerea Comisiei include flexibilitate zero. E obligatoriu să se recurgă la acest sistem, conform lor. Uh, În plus, noi considerăm că alternativele ar reflecta mai bine și realitatea pescuitului la scară mică. S-a vorbit și despre rolul statelor membre în acest sens. Domnul Davis și alți colegi au menționat acest aspect. E adevărat, statele membre joacă un rol atunci când e vorba de protejarea acestui sector. La fel stau lucrurile și cu limita celor 12 mile nautice, mile marine. În documentul de lucru apreciem ideea acestor zone de exclusivitate și propunem ca acestea să rămână și să fie permanentizate. Eventual chiar să fie extinse aceste zone, de ce nu? De ce să nu extindem aceste zone dacă experiența a dovedit că acestea funcționează și de ce să nu dăm statelor membre mai multe instrumente care să le permită să protejeze mai bine pescuitul la scară mică. Și am să mă opresc aici, domnule președinte. Înțeleg că propunerile formulate până acum nu sunt suficiente. Nu pretindem că să avem o politică comună în anumite sectoare și în altele nu. Nu putem pretinde ca să avem o politică definită esențialmente ca sub forma unor obligații pentru statele membre. Și apoi, când vorbim de cheltuielile legate de această politică, vedem că tot statele membre plătesc costurile. Gândiți-vă la mecanismele de urgență. La nivel european trebuie să ne asigurăm că aceste mecanisme există. Asta nu trebuie să fie lăsat integrală la atitudinea statelor membre. Sunt de acord că statele membre trebuie să joace un rol fundamental aici. Însă, reforma acestei politice n-ar trebui să țină de o viziune centralistă, nu ar trebui să decentralizăm. Și, din nefericire, propunerile Comisiei nu se îndreaptă în această direcție. Președintele, mulțumim. La ora 3 vom continua, avem audierea pe tema regionalizării ca parte a reformei PCP. Vă mulțumesc!